acum declarația vicepreședintelui Comisiei în altului reprezentant al Uniunii Europene pentru cu privire la uh, unele uh, demolări și acte de distrugere în uh, Cisjordania, inclusiv uh, vis-a-vis -vis de proiecte uh, finanțate prin Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru faptul că mențineți situația din Cisjordania în uh, fruntea priorităților noastre. Din păcate, uh, aceste dezbateri întotdeauna au loc în sesiunile de noapte. Sperăm că nu este și un semnal politic. Lipsa progreselor uh, găsirea păcii în um, această regiune um, este regretabilă și chiar dacă nu regăsim în uh, titlurile ziarelor uh, situația de acolo, credeți-mă că Uniunea Europeană face eforturi susținute pentru a menține vie flacăra găsirii unei soluții pașnice acolo. Ne îngrijorează însă tendința spre Uh, demolări și uh, clădiri, inclusiv a unor proiecte finanțate de Uniunea Europeană. La fel se înrăutățesc și condițiile de viață a locuitorilor din Cisjordania. Demolarea și politica de așezare a israelilor nu reprezintă o soluție pentru pace. Din păcate, există multe provocări care au loc simultan în teren. Există și uh, multă ură uh, la nivel uh, verbal între cele două țări. De asemenea, există solidaritate. O sens, senzație crescântă de deziluzionare și disperare reprezintă un inamic puternic al păcii. De aceea avem nevoie să ținem cont de peisajul mai general, chiar și atunci când ne concentrăm că în această seară uh, pentru că așa ați decis dumneavoastră, să ne concentrăm dezbaterea astăzi asupra unui element specific. Dar nu trebuie să pierdem din vedere contextul general, care, din păcate, nu este încurajator din mai multe motive, ceea ce însă nu ne împiedică să lucrăm zi de zi pentru găsirea unei soluții bazate pe două state. Astăzi ne concentrăm asupra strămutărilor și a demolărilor. Se declară Um, anumite zone ca teritoriu de stat pentru a duce mai departe uh, strămutările și noi considerăm că este ilegal. Uniunea Europeană a spus mereu acest lucru ne păstrăm această poziție. Consiliul European a spus mai multe ori că Uniunea Europeană se opune politicei israeliene de strămutare pentru că deci, strămutările de după 96, de asemenea, și demolările și uh, strămutările de beduini, de violențe la nivelul celor care uh, merg să trăiască acolo și ne opunem oricăror violențe și restricțiilor la nivelul libertății de mișcare și accesului. Acest lucru nu corespunde legislației internaționale. Ne opunem acestui lucru pentru că acest lucru reduce capacitatea uh, palestinenilor de a readuce țara pe un făgaș pozitiv și din punct de vedere economic. Israelul, ca putere ocupantă, are o misiune de a proteja populația palestiniană și de a-i facilita bunăstarea economică. Știți uh, foarte bine că Uniunea Europeană face foarte multe pentru a îmbunătăți condițiile umanitare din Palestina. Totuși, ca rezultat a politicilor de planificare teritorială ale Israelului, proiectele finanțate de Uniunea Europeană și statele membre sunt deseori considerate ilegale în baza legislației israeliene și de aceea sunt demolate sau amenințate cu demolarea de către autoritățile israeliene israeliene. Ajutorul umanitar UE respectă întotdeauna principiul neutralității și imparțialității. Dăm curs uh, imperativului umanitar pentru a-i susține pe cei mai vulnerabili ori de câte ori este nevoie. Deci, dacă e vorba de proiecte umanitare, nu este posibil pentru noi să solicităm o autorizație prealabilă din partea autorizațiilor israeliene. Este datoria noastră umanitară. În primul trimestru a acestui an, circa 500 de case și alte structuri au fost uh, demolate, 650 de oameni strămutați. Circa 20% dintre aceste structuri sunt finanțate de UE. Evident că ridicăm în discuție această chestiune cu Israel în dialogul nostru uh, periodic și am uh, creat un mecanism specific cu Israelul pentru a discuta obstacole pentru soluția bazată pe două state și pentru a găsi soluții de dezvoltare economică pentru palestineni, inclusiv problema strămutărilor și a demolărilor. Acest mecanism a fost folosit uh, ultima dată luna trecută, în special uh, în ceea ce privește strămutările și demolările. Și chestiunea a fost de asemenea subliniată în Consiliul, concluziile Consiliului pe care le-am adoptat. Până acum rezultatele tangibile au fost foarte limitate. Mem- statele membre au căzut de acord să continue dialogul timp de alte șase luni, solicitând un moratoriu, în special în ceea ce privește demolările și confiscările. De asemenea, Facem eforturi cu statele membre pentru a cădea de acord asupra unui mesaj comun, inclusiv restituirea sau uh, <clears throat> compensarea, despăgubirea pentru activele demolate. Proiectele umanitare, desigur, au și un impact economic important asupra celor afectați, dar și asupra noastră. Dar nu este vorba doar de bani și știm acest lucru. Este vorba de prezentul acestor oameni și uh, viitorul uh, strămutărilor politice. Știm prea bine că doar un proces de pace poate să ne scoată din spirala negativă în care ne aflăm astăzi. Este nevoie urgentă de a îmbunătăți situația în teren și în același timp trebuie să menținem în vizor uh, ținta uh, mai importantă. Și încă o dată vreau să vă reamintesc că astăzi ne concentrăm asupra aspecte care sunt importante, dar nu trebuie să pierdem în vedere contextul general. Este ce face în mod normal. Dumneavoastră îmi cereți mie, astăzi o fac eu. Vom continua să lucrăm zi de zi la soluția bazată pe două state care să trăiască unul lângă altul în pace și securitate și fără conflicte. Știți că lucrăm la raportul quartetului împreună cu Statele Unite, Rusia și China și Vom aborda și aceste chestiuni și vom include și recomandări substanțiale în ceea ce privește drumul de urmat și m-aș bucura să discut acest raport cu dumneavoastră într-una din următoarele sesiuni plenare, pentru că știm prea bine că important este să lucrăm pentru găsirea unei perspective concrete, va avea pe două state, pentru a vedea cum anume putem în aplicare așa ceva în viitorul apropiat. Știu că astăzi pare așa un vis, dar trebuie să îl uh, menținem viu acest vis și să îl punem în practică pentru că este singura soluție de a ieși din acest ciclu la care asistăm în zilele noastre. Și suntem <clears throat> și lucrăm în continuare cu încăpățânare în această direcție. Ne bazăm așadar pe susținerea dumneavoastră chiar și în condițiile în care ne concentrăm acum doar pe aspecte parțiale dar v-aș ruga ca poate într-una din sesiunile viitoare să revenim la procesul în sine și la contribuția Uniunii Europene la raportul quartetului ca și inițiativa franceză de a susține o conferință internațională pentru a soluționa criza din Orientul Mijlociu și a găsi eh, elementele necesare pentru a ajunge la o soluție bazată pe două state. Dar nu trebuie să devină doar un slogan, ci trebuie să poată fi tradus și din punct de vedere parlamentar într-o activitate constantă și zilnică. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră în această privință. Vielen Dank, Frau Mogherini. Da, mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Preda, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule înaltă reprezentant, Vă mulțumesc pentru această prezentare a problematicii care uh, este subiectul discuției de azi și anume demolările din uh, Cisjordania. Problema este complicată. Pe de o parte, uh, din cauza uh, Um, acordurilor uh, pe care le-a încheiat Europa, zona C rămâne sub răspunderea democratică a Israelului și autoritățile israeliene spun că e vorba de construcții ilegale. De altfel, cum probabil uh, știți, pentru că chiar ați spus-o, Israelul a criticat în mod repetat Uniunea Europeană spunând că finanțează construcții ilegale și care uh, creează o stare de fapt care încalcă acordurile de la Oslo. Proiectele acestea au fost coordonate cu Israelul. Din ce uh, înțeleg din uh, ultimele știri, se pare că se va pregăti o strategie în privința demolărilor uh, care să includă ideea compensărilor. Poate că ar trebui să reflectăm asupra unei coordonări necesare cu israelienii Deja există coordonare între Israel și mai multe state membre. Poate că ar fi bine să extindem această cooperare. Consider că pentru redemararea procesului de pace este indispensabilă existența încrederii. Cred că din partea israelienilor în ultimele luni uh, sentimentul este că se bate moneda pe lipsa de încredere. Se spune nu putem uh, merge mai departe cu dumneavoastră. Și e regretabil pentru că Israelul este totuși singura democrație din uh, zonă. Știu că extrema stângă nu este deloc uh, de acord și mulțumită acest lucru. Știu că ei îi suportă pe teroriști.

cu finanțarea unor proiecte ilegale de construcție în zona C, Uniunea Europeană încalcă acordul de la Oslo pe care l-a semnat. Este o acțiune unilaterală a UE sub uh, pretextul ajutorului umanitar, nerecunoscând astfel drepturile administrative ale Israelului în zona C. Acest lucru nu face decât să adâncească uh, drumul uh, fără, pe un singur sens în care s-au adâncit negocierile între Palestina și Israel. Eu sper ca alta reprezentantă să nu mai susțină proiecte de construcție în zona C. În această seară în care Israelul își comemorează victimele, nu trebuie să vorbim de teroriștii Hamas. Vorbiți de soluția bazată pe două state, dar nu trebuie să uităm Hamasul. Este irresponsabil, vă descalificați în ochii Israelului și a regiunii. Trebuie să revenim la realitate și aceasta nu se numai se adaugă crizelor pe care le suferă Bruxelles în momentul de față. Doamnă Vultmans. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă înaltă reprezentantă, ați spus chiar dumneavoastră clar că vorbim despre un singur lucru, despre distrugerea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană. Sunt mai multe subiecte despre care am putea să vorbim, dar să vorbim despre acesta. Uniunea Europeană este, după cum știm, un aliat al Israelului. În timp ce noi uh, vorbim uh, despre distrugere, uh, distrugerea ajunge la cote nemai întâlnite. 75 de clădiri și de structuri au fost distruse. Ele fuseseră finanțate de statele membre UE și acest lucru reprezintă doar o mică parte din uh, totalul clădirilor distruse. Se pare că se pune în aplicare o politică sistematică împotriva poporului palestinian, ceea ce subminează ideea soluției uh, celor două state. Domnilor și domnilor, școlile, locurile de joacă, fântânile, panourile solare. Israelul distruge tot. Belgia, Polonia, Franța, Olanda, noi, țările Uniunii Europene, am uh, acordat susținere Palestinei și totul este distrus de armata arogantă. Milioane de euro sunt acolo. Știm că oamenii sunt strămutați, știm că 400 de copii au rămas uh, fără casă uh, în lunile care au trecut din acest an. Cu toate acestea, Europa rămâne tăcută. Doamnă Mogherini, Europa trebuie să insiste că trebuie să se respecte dreptul internațional de către ambele părți. Ambele părți trebuie să se supună dreptului internațional. În al doilea rând, v-aș și foarte recunoscător dacă ne-ați putea da, recunoscătoare dacă ne-ați putea da cifre clare câte clădiri finanțate de UE au fost distruse de noi. Acest lucru trebuie să fie una din condiții. Mulțumesc, doamna Vautmans. Urmează doamna Anderson, timp de un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Cisjordania ocupată practic uh, pot să uh, simți pe buze uh, praful cărămizilor de pe urma clădirilor demolate, care au fost distruse cu buldozerul de israelieni în 2015 cu intensitate extremă. Sunt încălcări foarte clare ale drepturilor, drepturilor internaționale și sunt partea unei strategii deliberate de strămutare a palestinienilor din Cisjordania, Eh, permițând astfel mai multor coloniști israelieni să se stabilească în locul lor. Trebuie ca eh, într-un dialog uh, să, cu Israelul uh, să uh, se oprească aceste demersuri, dar în ultimele șase luni Israelul nu a ascultat deloc de interlocutorii săi și a continuat demolările, inclusiv demolările unor structuri care au fost finanțate de Uniunea Europeană, inclusiv demolarea unor conducte, rezervoare de apă, adăposturi și Eh, practic eh, eh, poți să auzi peste tot strigătele disperate ale oamenilor, să miroși fumul de la focurile care se creează, dar în tot aceste șase luni de când există un dialog pe, cu Israelul pe această temă, Israelul se bucură de impunitate în timp ce palestinienii strigă după ajutor. Ei au mai nevoie mai mult, însă doar decât de cuvinte binevoitoare, au nevoie de acțiune. Mulțumesc! Mulțumim, doamne Anderson. Timp de un minut și jumătate are cuvântul doamna Auken. Buldozerele israeliene au distrus clădiri, au uh, distrus uh, fântâni, uh, școli uh, și adesea multe dintre clădirile demolate au pe ele un steag al Uniunii Europene. Foarte multe case din Cisjordania au fost distruse și acest lucru nu a fost pedepsit. Palestinienii sunt înlocuiți de uh, noi așezăminte israeliene. Se încalcă dreptul uh, internațional și proiecte europene sunt distruse. Cuvintele nu sunt suficiente. Așa numitul dialog structurat este o farsă care arată că în UE există lipsă, o lipsă de dorință politică de a face ceva privind substanța problemei. Uh, a venit uh, momentul să nu mai susțină UE așezămintele israeliene în Cisjordania. Cred că trebuie să spunem tot adevărul referitor la distrugerea proiectelor europene, cât despre compensare și uh, despre uh, încetarea furnizării de ajutoare populației Israelului, cred că trebuie să trimitem în Cisjordania o misiune de uh, o misiune pe teren pentru a vedea care este situația acolo. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Aucan. Are acum cuvântul un minut, doamna D'Amato. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim de Palestina și avem două tabere de susținători aici, pro și împotriva Israelului. Însă Parlamentul European trebuie să protejeze drepturile omului și de aceea trebuie să solicite și respectarea acordurilor internaționale. Consiliul de Securitate al ONU, Uniunea Europeană, definesc demolările o violare a dreptului internațional, numindu-le ilegalități. Dacă Uniunea Europeană a solicitat guvernului israelian de a proteja proiectele în care investește. Totuși, astăzi, astfel de proiecte au fost uh, sequestrate sau demolate. Acest lucru prejudicează găsirea soluției bazată pe două state și ceea ce este periclitat, de fapt, de guvernul israelian instituțiile europene trebuie să solicite despăgubiri pentru aceste daune. Există disperare în rândul palestinienilor, însă s-a rupt și tăcerea din partea unor soldați israelieni care cu un, um, o muncă fantastică și arată că doar pe un parcurs comun a societății civile palestineze și israeliene se va putea ajunge la pace. Mulțumesc! Doamna Damato, urmează acum domnul Prețel un minut. Herr Präsident. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, visul dumneavoastră, spuneați, este o soluție bistatală în Israel. Care a fost contribuția Uniunii Europene la această soluție în trecut? Contribuția a fost Uh, includerea unei obligații de etichetare a indicației de origine pentru produse din Samaria și uh, din Palestina și a fost uh, creșterea standardelor de securitate în zona C, care încă este sub controlul suveran al Israelului. Știm că o soluție bistatală este un suicid pentru Israel. Asta datorită topografiei regiunii. Și dumneavoastră o știți. Atâta timp cât uh, Uniunea Europeană finanțează în Samaria și în zona C uh, construcții ilegale, vor, vor fi și buldozere israelene care să le distrugă. Sunt uh, buldozere care nu fac altceva decât să protejeze securitatea Israelului. Da? Și securitatea Israelului și în acest Parlament ar trebui să fie în interesul nostru al tuturor. Mulțumesc, domnule Prețel. Timp de un minut are cuvântul doamna Ulsco. Intervenție fără microfon, din păcate. Am deci, Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce se întâmplă astăzi în Cisjordanie nu este acceptabil. Clădirile, casele oamenilor, infrastructura esențială și vitală, școlile la care o merg copiii, sunt toate distruse. În primele patru luni ale acestui an au fost distruse mai multe clădiri decât în 2015 eh, în întregul an. Vreau să solicit ca Consiliul de Asociere UE-Israel să nu fie convocat până ce Israelul încetează eh, cu aceste de acte de demolare și eh, Uniunea Europeană trebuie să ceară eh, despăgubiri. Nu putem accepta ca Israelul să Uh, aplice politici de strămutare uh, a, internă a oamenilor și să uh, nimicească ajutoarele pe care noi le-am oferit. Doamna Măgărini trebuie să spună foarte clar și care sunt sumele implicate. Numai cuvinte împotriva acestor acte nu sunt suficiente. Dreptul internațional a fost încălcat și asta trebuie să aibă consecințe economice și politice. Scop. Mulțumesc, doamnă Ulscop. Timp de un minut are cuvântul domnul Scripec. Thank you, Mr. President. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Conflictul între Israel și Palestina este o tragedie de multe decenii. Acum dezbatem această temă a strămutelor și demolărilor proiectelor finanțate de UE. Nu ne preocupăm însă de soarta palestinenților. Situația este serioasă, dar dacă două părți se bat, ambele părți trebuie examinate. Nu se vorbește de cele 187 de atacuri din partea palestinenților spre Israelului. Se tratează doar în general problema răspunsului israelian. Demolările se fac în zona C. Conform acordului din 95, această zonă se află în responsabilitatea militară și administrativă a Israelului, ceea ce înseamnă că proiectele trebuie coordonate cu autoritățile israeliene. Uh, subliniez că acest acord a fost cosemnat de Uniunea Europeană. De aceea vă întreb de ce nu ține cont de acest lucru Uniunea Europeană și uh, <clears throat> pune uh, uh, piedici în calea uh, procesului de pace, neimplicând și Israel. Mulțumesc, domnule Scripe, care acum cuvântul domnul Weigel. Mogherini, za briljantan uvod, ki ste ga danes... Mulțumesc, doamnă Mogherini, pentru o introducere foarte elocventă. Nu am nimic de adăugat, vreau doar să vă spun că nu întâmplător această discuție are loc uh, atât de târziu. Acest lucru arată că Parlamentul nu acordă acestui uh, subiect spinos uh, atenția meritată. Colegii au vorbit despre statistici, eu nu voi vorbi despre asta. Vreau să vă spun doar că cei care distrug căminele palestiniene au uh, un motiv pentru uh, a ataca violent bunurile altor oameni. Acest lucru este doar uh, o falsă justificare de neînțeles din punct de vedere al dreptului internațional și dreptului umanitar internațional. Trebuie să oprim acest terorism legal din partea statului, pentru că ridiculizează demnitatea urmană. Acest lucru nu se poate termina bine nici pentru Israel, nici pentru palestinieni și nici pentru regiune și pentru nimeni, de fapt. Noi vrem să se recunoască Israelul și să aibă palestinienii justiție. Mulțumesc! Domnului care cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă înaltă reprezentantă. Nu putem să permitem distrugerea a sute de uh, case și de clădiri publice în Palestina, însă nu putem accepta Uh, nici ceea ce este ilegal, adică anexarea teritoriului și colonizarea. Pe de altă parte, dreptul umanitar uh, interzice lipsirea, deprivarea uh, a mii de palestinieni și copii de casele lor. Dacă lăsăm să fie distruse proiecte finanțate cu banii noștri, permitem să fim noi disprețuiți. Uh, guvernul israelian a luat măsuri abominabile. Trebuie să ne asumăm răspunderea și să determinăm statul israelian să plătească pentru distrugere. Pentru că încălcarea dreptului internațional al democrației și al articolului 2 din acordul de asociere UE-Israel trebuie să ne determine să suspendăm acest acord atâta timp cât statul Israelului nu respectă dreptul comun internațional. Trebuie așadar să trecem uh, urgent la fapte. Mulțumesc, domnule Iari, care acum cuvântul în domnul Duron. Merci, euh, monsieur le président. Madame la Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, doamna înaltă reprezentantă, am fost uh, în luna iulie anul trecut într-un sat din uh, Palestina. Un sat uh, era acolo, iată ce mai rămâne astăzi din acel sat. Ruine, nimic. Totul a fost făcut una cu pământul. Conform uh, ONU, peste 600 de clădiri, școli, case au fost uh, distruse de la începutul acestui an. Mare parte clădiri finanțate din uh, fonduri europene. Uniunea Europeană trebuie să pună capăt acestor demolări, trebuie să protejeze populațiile uh, vulnerabile care trăiesc în zona C. Israelul nu este un stat care trăiește în afara timpului și a dreptului. Trebuie să se respecte legile și de către de populația civilă, indiferent de uh, naționalitate. Uniunea Europeană trebuie să pună capăt acestor demolări. Trebuie să facem în așa fel încât Israelul să plătească pentru ce a făcut. Mulțumesc, domnule Durand, domnul Parnion rappelé dans une tribune cosignée cu un uh, profesor specialist uh, american, uh, specialist în probleme de pace. Niciodată conflictul israelo-palestinian nu a fost atât de departe de o rezoluție. Niciodată situația nu a fost atât de disperată decât azi, când violența a devenit ceva la ordinea zilei. Niciodată comunitatea internațională nu a fost mai îndepărtată decât problema palestiniene. Iată că autoritățile israeliene distrug uh, casele palestinienilor. 104 uh, clădiri uh, finanțate cu fonduri europene au fost distruse la începutul anului. Palestinienii nu vor decât pacea. Cei care au participat uh, la uh, summitul internațional pentru relansarea procesului de pace, o inițiativă franceză, um, finanța, asigurarea unei soluții cu două state și punerea în și încetarea colonizărilor, modificarea manualelor școlare, acestea au fost lucruri uh, pe care credem că trebuie să le adoptăm pentru a soluționa problema. Mulțumesc. Timp, urmează domnul Gherică, timp de un minut. Mulțumesc. Doamnă înalt reprezentant, atențiile trebuie repetate. Este vorba de demolările unor corturi și clădiri cât se poate de insalubre ale unor beduini din zona C, clădiri care au fost construite ilegal și contrar legilor din bani europeni. Dacă așa ceva s-ar întâmpla aici, atunci uh, fondurile din care au fost construite ar trebui rambursate și responsabilii ar ajunge în fața legii. Deci, vreau să întreb, doamna Mogherine, uh, încălcarea legilor uh, este considerată motiv și argument de Uniunea Europeană pentru a se confrunta cu Israelul? Va accepta Israelul Eh, va accepta Uniunea Europeană eh, în continuare ca din banii noștri, așa, contribuabilul european să fie construite edificii ilegale și de ce Israelul, ca unică țară, este atât de criticată de eh, Uniunea Europeană, câtă vreme nu au fost verificate de nicio instanță independentă sau de naționale Unite aceste acuzații. Mulțumesc timp de un minut, domnul Sicliotis. Dragi colegi, dragi colegi, până acum Uniunea Europeană a rămas inactivă în ceea ce privește Israelul. Israelul a și-a propus o soluție proprie prin politica de colonizare și prin demolări, pentru că, iată, au fost distruse și structuri finanțate de Uniunea Europeană, în plus și uh, demolate case în care trăiau palestinieni. Refugiații palestinieni nu pot să, să se întoarcă în acele zone. Israelul nu, în, nu se oprește mm, din a uh, face tot felul de încercări uh, a submina eforturile Europei. Cred că nu are rost să uh, ne facem unii pe alții responsabili și Uniunea Europeană trebuie să aplice articolul 2 a acordului de asociere pentru că altfel trebuie anulat acest acord. Nu putem depăși această criză dacă rămânem uh, dacă punem mâinile în sân. Mulțumesc. Urmează acum domnul Taylor. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă vicepreședinte Mogherini. Și vă mulțumesc și pentru demolarea clădirilor, fabricilor și școlilor palestiniene în zona C, Eh, care eh, toate sunt acte foarte bine documentate de misiunea UE. În primele luni ale lui 2016 au fost demolate mai multe eh, cămine palestiniene decât în întregul an 2015. Asta a făcut ca oameni, familii să devină fără adăpost. Nu așa se creează soluția bistatală. Eu cred că după acel uh, dialog structurat pe care l-ați purtat până acum, a sosit timpul unor măsuri concrete uh, vis-a-vis -vis de guvernul israelian. Și de aceea uh, vă întreb cum propuneți uh, să uh, organizați uh, Consiliul de Asociere UE-Israel și ce condiționalități vor fi impuse Israelului în lumina acestor demolări a unor proiecte finanțate Vorbitorul este întrerupt de domnul președinte, care spune că timp de un minut urmează domnul Khan. Seen... Domnule președinte, am văzut valuri de uh, demolări și de cruzime în Cisjordania și să nu uităm situația din uh, fâșia Gaza. Faptul că au fost avute în vizor proiectele europene uh, s-a accentuat în ultimele câteva luni. Aceste practici sunt interzise conform dreptului internațional și autoritățile israeliene știu foarte bine această situație. Permițând să continue această situație, eșuăm uh, și dezamăgim atât pe palestinieni cât și pe cetățenii noștri care au contribuit la plata acestor uh, proiecte. Am ajuns uh, să riscăm să nu mai există posibilitatea unei soluții cu două state. Doamnă înaltă reprezentantă, vrem să solicitați Israelului compensare financiară și să faceți uh, disponibilă public costul uh, proiectelor uh, distruse. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Can. Are acum cuvântul un minut domnul, doamna Sakarova. Mulțumesc, Doamna Mogherini. Evoluția din teritoriile ocupate arată încă o dată că politica europeană din regiune a eșuat politica uh, Israelului cu decolonizare și distrugere din Cisjordania reprezintă uh, un examen, în special pentru populație. Peste 500 de parcele au uh, fost uh, declarate libere pentru colonizare și Uniunea Europeană nu face nimic. Ce spune Netanyahu dacă distruge structuri finanțate de Uniunea Europeană. Cum ar trebui să arate o statuție viitoare? statală, pentru că nu mai rămâne niciun fel de teritoriu de uh, ocupat. Unde ar trebui să se creeze statul palestinian? Șase luni a fost termenul, ar fi trecut și nu s-a întâmplat nimic și atunci mă întreb ce facem acum față de Israel? Vom uh, aplica sancțiuni sau uh, vom aplica clauza drepturilor omului la care suntem obligați sau vom continua ca până acum și vom con- considera că aceste lucruri sunt doar uh, Mm, secundare pe lângă acordul de asociere. Domnul Freud. Domnul înalt reprezentant, dacă uh, dacă aș fi văzut cu ochii mei, tot n-aș fi crezut. În martie anul acesta, cu câțiva colegi uh, eurodeputați, am vizitat Cisjordania. În toate vizitele noastre a fost evidentă frustrarea și dezamăgirea. Frustrarea în legătură cu Eh, faptul că situația palestinienilor a, s-a degradat în ultimii ani, dar ce ne-a eh, lovit într-adevăr eh, a fost distrugerea aceasta a clădirilor și edificiilor construite cu ajutor european. Beduinii ne-au arătat care au fost care sunt rămășițele corturilor lor, chiar cu simbolurile Uniunii Europene, care au fost distruse până la a fi de nerecunoscut. Vreau să întreb așa, doamnă înalt reprezentant, dacă veți cere compensație din partea Israelului și veți pune pe capăt acestor practici din partea Israelului. Mulțumesc. Timp de un minut are cuvântul doamna Horisti Abaunz. Mulțumesc, domnule președinte. E evident că expulzările și demolarea sistematică a clădirilor și a suturilor bazii de bază, infrastructurii de bază din Cisjordania, reprezintă o uh, agresiune împotriva poporului palestinian și amenință viabilitatea acestuia ca stat. Reacția statelor membre la acest eveniment a fost uh, ridicolă. Această act, act, act, atitudine neputincioasă uh, permite ca Israelul să blocheze fâșia Gaza în continuare și de și Cisjordania. Aș vrea să știu dacă sunteți uh, de acord că tot ce am făcut până acum nu uh, a servit la nimic și că nu este suficient să spunem slogane, să scandăm slogane, ci că trebuie să facem și ceva. Uh, Doamna Auken și alții au mai au spus-o și sunt de acord. Trebuie să punem capăt impunității Israelului. Mulțumesc. Mulțumesc. Care acum cuvântul un minut, doamna Aren. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doream uh, să vă mulțumesc, doamnă Mogherini, pentru angajamentul dumneavoastră în Orientul Mijlociu și pentru energia pe care o alocați conflictului israelo-palestinian împărtășesc obiectivul dumneavoastră de a încerca prin toate mijloacele să facilităm uh, procesul de pace și să ajungem la o soluție cu două state. Astăzi suntem uh, preocupați de o parte din uh, provocările din acest conflict, și anume distrugerea infrastructurilor de primă necesitate finanțată de Uniunea Europeană pe teritoriul palestinian. Este straniu să auzim că unii dintre colegii noștri Uh, nu recunosc evidențele. Nu e vorba că sunt ilegale infrastructurile, coloniile sunt ilegale, coloniile trebuie să se oprească. Să spui că sunt ilegale infrastructuri umanitare uh, plătite de noi pentru uh, a servi nevoilor palestinilor, cred că este indecent. Tot ceea ce vă cerem și lucrul pentru care vă susținem este să încercăm să restabilim dialogul, să impunem sancțiuni dacă este necesar, având în vedere uh, compensările financiare. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamna Arena. Acum timp de un minut are cuvântul doamna Gomes. Mulțumesc. Luna trecută m-am aflat la Ebron și mi-am dat seama că poporul palestinian este cu adevărat disperat și nu mai credea într-o soluție bazată pe două state, dată fiind uh, politica de colonizare forțată și de strămutări, o umilire plină de cruzime din partea Israelului. Nu se face decât să se promoveze radicalizarea tinerilor palestinieni. Am fost și uh, în vizită la comunitatea beduină care a beneficiat de proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Dialogul structurat uza israel în opinia mea, a dus la creșterea demolărilor. Au fost solicitate despăgubiri pentru aceste structuri finanțate de uh, cetățenii europeni. Veți face publice costurile aferente? pentru siguranța noastră, trebuie să uh, acționăm, nu trebuie să lăsăm să moară procesul de pace. Mulțumesc, doamnă Gomez. Trecem acum la procedura intervențiilor uh, spontane și are cuvântul domnul Matucelo. Sí, grazie, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă vicecomisar. În această seară am asistat la o dezbatere ireală în loc să vorbim despre cei 30 de italieni care au fost uciși cu acte de violență, n-am făcut decât să discutăm de altceva. De, în loc să vorbim de cimentul care sistematic se fură pentru construirea tunelului terorii, ne-am ocupat de altele. În loc să vorbim despre acele imagini teribile arătate la televizor, copiii palestinieni care sunt uh, învățați să folosească cuțitele pentru a ucide israelieni, ne-am ocupat de altele. E clar că acolo unde există antisemitism, există terorism și Uniunea Europeană trebuie să fie conștientă de faptul că de fiecare dată când se alimentează antisemitismul, se dezvoltă terorismul. Haideți să ne ocupăm de lucruri serioase, să ne ocupăm de ceea ce trăiește um, poporul israelian în aceste clipe și de cei 34 de israelieni uciși în această săptămână. Mulțumesc, domnule Matucelo. Doamna Ward are acum cuvânt. In a few days Peste câteva zile, israelienii își vor celebra Ziua Națională pentru a comemora uh, uh victimele conflictului și uh, Ziua Independenței lor. Deci este un bun moment de reflexie. Uh, și anume a faptului că Israelul a demolat uh, sute de uh, case, școli și spitale uh, în Cisjordania, lăsând sute de palestinieni fără adăpost. ONG-urile israeliene care notează uh, abuzurile de, uh, cu privire la drepturile omului sunt din ce în ce mai expuse presiunilor din partea guvernului și grupurilor de dreapta. În același timp, guvernul uh, planifică extinderea în zonele E1 și E2 a Eh, coloniilor eh, israelene. Asta pune și mai mult în pericol eh, soluția bistatală, deci pune în pericol atât Palestina cât și Israelul. Uniunea Europeană trebuie să arate unde este acea linie roșie, unde trebuie oprite toate aceste demolări și care este dauna provocată Uniunii Europene. Mulțumesc, doamnă Ward, urmează domnul Marias. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Având în vedere încălcările drepturilor, de om, drepturilor omului constatate astăzi, avem nevoie de o soluție imediată pentru problema palestiniană peste 400 de case și adăposturi care au fost finanțate din mijloace financiare europene au fost distruse, inclusiv niște școli. Deci 23 de copii nici nu mai au cum să meargă la școală pentru că nu mai au școală. Este o situație de netolerat. Politicale de colonizare a Israelului și limitarea pe de altă parte a libertății de mișcare a palestinene eh, nu pot fi eh, tolerate. În plus, populația palestiniană nu are acces la apă, care este deviată pentru a aproviziona coloniile israelienilor. Am auzit uh, puncte de vedere diferite cu privire la situația din Orientul Mijlociu. Trebuie să uh, facem ca contribuția noastră să uh, reducă sărăcia și situația umanitară. Mulțumesc, domnul Urban Cristo, acum. Gracias, presidente. Señorías. Mulțumesc, domnule președinte. Societatea civilă europeană cere de ceva vreme ca instituțiile să dea socoteală și să stabilească un plan concret de acțiune cu obiectivul de acțiune pentru a pune capăt situației de apartheid pe care o suportă poporul palestinian. Cerem în alte reprezentante să ceară guvernului israelian oprirea imediată a strămutărilor și a distrugerilor de locuințe, să pună capăt discriminării palestinienilor și uh, extinderii așezărilor de coloniști israelieni în Cisjordania. Cerem de asemenea ca statele membre și Uniunea Europeană să reacționeze atunci când autoritățile israeliene distrug proiecte finanțate prin proiecte uh, europene, din banii contribuabilor europeni. Nu se poate uh, să continuăm uh, să fim uh, tăcuți și să nu aplicăm sancțiuni. Mulțumesc. Are acum cuvântul un minut domnul Maragal. Micro, micro, micro. Microfonul, vă rog. Yes. Usted nos dijo, señora Maguirini, hace dos años que su ne-ați spus de acum doi ani că aveți ca prioritate să opriți proiectul Israel-Palestina. Chiar azi, după prima vizită acolo, e clar că rezultatele sunt cât se poate de clare. Și mai multă violență, și mai multă mizerie, și mai multe călcări ale teritoriului. Și Uniunea Europeană este ridiculizată. Proiectele finanțate de UE sunt distruse ca niciodată într-un ritm nemai întâlnit. Ilegale nu sunt școlile construite de UE, ci armele și buldozerele care le distrug. Cu uh, declarațiile dumneavoastră de aici, mi se pare că nu faceți decât uh, să recunoașteți eșecul nu dumneavoastră personal, ci al Uniunii Europene. Nu mă surprinde, surprinde declarația um, recentă a generalului care a spus că trebuie să se demoleze tot ce este în zonele A și B sub control palestinian. Aceste lucruri sunt uh, contravin dreptului internațional. Ce o să facem? O să sprijinim impunitatea apartheidului? Mulțumesc, domnului Maragal. Urmează domnul Buchner. Vielen Dank. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă înalt reprezentant, că ați venit în mijlocul nostru să ne ascultați. Anul trecut am fost în Palestina și trebuie să vă spun că am fost șocat. Nu doar pentru că am văzut uh, cum case, străzi întregi au fost distruse uh, premeditat de israelieni, însă închisorile israeliene sunt pline de copii și adolescenți. Când am fost acolo, un uh, tânăr adolescent uh, care a evadat uh, a fost împușcat mortal din spate. Fapta pentru care el fusese închis a fost că a fi aruncat cu o piatră într-un vehicul blindat. Cel care a comis acest act ilegal a fost aplaudat nu putem, doamnă înalt reprezentat, să încheiem acorduri de privilegiate cu uh, țări precum Israelul și nu putem livra materiale și echipamente militare unei astfel de țări. Nu putem să facem acest lucru dacă mai avem ceva sfânt în acest Parlament, uh, dacă mai avem valori la care ținem. Mulțumesc că uh, în încheierea dezbaterii mai dăm încă o dată cuvântul în altul reprezentant, vicepreședintei Comisiei cuvântul. Doamna Mogherini, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Pe de o parte, sunt onorată de faptul că într-un an și jumătate aș fi fost în măsură să soluționez poate cel mai vechi conflict care există într-o regiune fără întrerupere, mă refer la conflictul de, din Orientul Mijlociu. Nici nu-mi imaginez ce aș mai putea să rezolv în următorii trei ani și jumătate ai mandatului meu. Dar, ă, pe de altă parte, asta spune foarte multe despre nevoia ă, ca noi să ne continuăm eforturile în mod concertat ă, și consecvent. Trebuie să uh, continuăm cu uh, eforturile noastre, nu doar pentru că suntem uh, și astăzi principalul donor al palestinienilor, nu pentru că suntem principalul partener comercial al Israelului, dar suntem și singurul actor politic care se aplacă în mod pasionat și constant asupra acestui conflict. Și dacă nu, sigur, unul din foarte puțini actori regionali pentru că avem legături istorice și geografice cu această țară. Și de fiecare dată când avem o dezbatere privind Israelul sau uh, Palestina în acest semiciclu, văd cu tristețe că suntem divizați uh, între cei care iau partea unui, uh, uh uneia dintre părți și cei care se ralează cu cealaltă parte. Eu cred că uh, Acțiunile noastre se bazează pe principii și principiile nu se negociază. Cred în același timp că trebuie să reflectăm uh, permanent asupra rolului nostru. Rolul nostru este de a crea punți, rolul nostru este de a încuraja pe aceea din Palestina, din Israel, din societățile de acolo, din, să încurajăm pe aceea din taberele de refugiați că pacea nu se poate realiza decât dacă israelienii și palestinienii colaborează, conlucrează. Acest lucru a existat în urma acordului de la Oslo. Eu fac parte din generația care a crescut odată cu discursul politic al acordului de la Oslo și cu mine împreună au crescut, a crescut o generație de uh, Eh, israelieni și de palestinieni, care, din păcate, au fost, eh, au fost eh, continuu deznădăjuiți de realitate, cu toate că au sperat că vor putea să colaboreze. De aceea rolul nostru trebuie să fie cel de facilitator. Și tocmai de aceea vă mulțumesc Eh, și pentru faptul că unii dintre dumneavoastră eh, participați la inițiativa Parlamentari pentru Pace și că prin asta încercați să încurajați eh, și dumneavoastră o, a, crearea unei agende pentru pace. Știu că am mai discutat acest lucru a, în trecut. Noi suntem aceia care nu vedem probleme, ci a, considerăm în mod normal că trebuie să rămânem și să fim prieteni atât cu poporul palestinian cât și cu poporul israelian. Pentru că doar în calitate de prieteni putem și să sfătuim, și să impulsionăm, și să apelăm uh, în termen mai ferm la unii și la alții. Și doar așa eforturile diplomatice pot genera pacea în cele din urmă. Unii dintre dumneavoastră spuneați că trebuie să păstrăm uh, uh, încrederea părților uh, conflictuale în posibilitatea unei soluții. Acelora care vorbesc despre lipsa de încredere de partea israelienilor, vreau să vă spun că ieri președintele Israelului a venit la delegația UE din Israel uh, cu prilejul sărbătoririi uh, Zilei Europei, transmițând uh, semnale foarte clare și, și spunând că chiar și atunci când nu ne vedem, ochii noștri nu se văd, putem totuși colabora și conlucra mână în mână. Deci, răspunderea noastră politică e clară și politica noastră este foarte clară. politica noastră este și uh, comunicată, evident, și pentru uh, uh, palestinieni și pentru uh, israelieni. Orice, orice încercare de a diviza instituțiile Uniunii Europene pe această temă uh, nu va reuși. Și de aceea spun foarte clar. Faptul că ne opunem uh, violenței, instigării uh, la ură, faptul că ne opunem politicii de colonizare și că ne opunem distrugerii unor proiecte și unor construcții finanțate din banii europeni și din banii statelor membre, nu, atingi, nu aduce atingere neutralității pe care o avem în acest conflict și nu aduce atingerii uh, îngrijorările noastre și asistenței noastre umanitare pe care o prestăm atunci când este nevoie și acolo este unde este nevoie. În același timp, după cum am spus la uh, remarcile mele introductive, împreună cu statele membre, Eh, colaborăm în elaborarea următorilor pași, inclusiv eh, în ce privește reclamarea unor compensații sau despăgubiri pentru eh, structurile demolate sau distruse. Trebuie ca unitatea noastră să fie păstrată și pe viitor, pentru că doar așa putem face pași înainte pe viitor. În încheiere aș vrea să spun că calea pe care putem merge pe viitor uh, Eh, este una singură, să investim în mecanismele și instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru promovarea dialogului atât cu autoritatea palestiniană cât și cu autoritățile israeliene. Mi-ați cerut unii dumneavoastră eh, o evaluare a mecanismelor pe care le-am eh, pus în mișcare. Uh, și v-am mulțumit pentru asta, pentru că atunci când este dificil să păstrezi dialogul, trebuie să existe structuri foarte clare, bazate pe respect reciproc și cu uh, fundamente foarte solide pentru ca acest dialog să se poată continua. Aș încheia uh, cu capacitatea noastră de a promova agenda pentru pace, adică agenda pentru crearea în cele din urmă a soluției bistatale. Cu siguranță uh, nu pot să vă promit că în următorul an și jumătate al mandatului meu voi reuși acest lucru, dar pot să vă spun că împreună cu quartetul vom continua eforturile noastre. Un an și jumătate în uh, uh, mandatul meu nu a fost suficient pentru a deveni productiv în domeniul, în, în acest dosar. Eh, raportul meu eh, însă va conține eh, referințe foarte clare cu privire la acest dosar, cât și la eforturile pe care împreună cu statele membre, cu quartetul, cu unii parteneri din lumea arabă îi desfășurăm. Și de asemenea voi formula și câteva recomandări pe care comunitatea internațională le va prezenta părților uh, aflate în conflict. Nu cred că există o soluție miraculoasă, magică, de creare a unei, unei soluții bistatale de pe o zi pe alta, dar dacă revitalizăm, reenergizăm uh, dialogul așa cum a făcut în ultimul an și jumătate, împreună și alături de uh, partenerii noștri internaționali, am încrederea că împreună cu părțile aflate în conflict, împreună cu ele, vom putea ajunge să constatăm rezultate pozitive în cele din urmă. Eu uh, sunt uh, optimistă și să știți că uh, sunt optimistă incorrigibilă pentru că dacă n-aș fi ghidată de optimism, nici până aici n-aș fi ajuns. Deci vreau să vă mulțumesc uh, încă de pe acum pentru toate uh, și să apelez la toate eforturile pe care le puteți face și pe viitor pentru ca împreună să ajungem la o soluție mulțumitoare și pentru palestinieni și pentru israeleni. Mulțumesc frumos, doamnă Mogherini, spune domnul președinte. Dezbaterea se